fost protejați și sper că vom putea continua uh, munca de bună calitate pe care am făcut-o. Am încheiat discuția, vom vota mâine. Acum, uh, ordinea de zi figurează discuția comună privitoare la Schengen. Situarea unui uh, mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acheului Schengen, raportul Poeliu, și raportul Weber eh, privitor la reducerea temporară a controlului la frontierele interne, în circunstanțe excepționale. În primul și în primul rând, dau cuvântul celor doi raportori. Începe domnul Coeliu. Patru minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Am ajuns la un acord pe marginea dosarului Schengen, care nu reflectă așteptările inițiale ale Parlamentului European, pentru că nu facem parte din decizia legitimă, însă oricum este un progres vis-a-vis -vis de ceea ce se regăsește până acum în pachetul Schengen. Acest acord protejează dreptul la libera mișcare a cetățenilor, libera mișcare care poate să se desfășoare în siguranță. Aș dori să mă refer la șase puncte. În primul rând, am decis să avem un sistem european. Mecanismul de valoare pe viitor nu va mai fi o, o, o, un aspect interguvernamental, ci unul european. Comisia Europeană nu va mai avea doar statutul de observator, ci va fi responsabilă pentru coordonare și pentru foarte multe deci- decizii care trebuie luate în cadrul procesului de evaluare. Uh, programele anuale sau multianuale, pregătirea vizitelor la fața locului, recomandările și așa mai departe. Comisia va trebui să adopte uh, un raport și să elaboreze recomandări, recomandări concrete pentru măsuri. Pe viitor, instituțiile europene vor fi implicate. Uităm însă, sau nu uităm de granițele interne, pentru că, într-adevăr, trebuie să fim atenți că lucrurile vor funcționa bine. Există unele situații pe care le cunoaștem foarte bine în unele state membre și deseori știm că se ajunge la tonuri, la unele discursuri extreme din partea, din partea politică de dreapta. Apoi, nu trebuie să aplicăm standarde duble, așa cum se întâmplă în acest moment. Pe viitor, țările candidat și cele care fac parte din zona Schengen vor fi evaluate la fel și vor trebui să respecte aceleași reguli. Achiul uh, Schengen va trebui să fie respectat nu doar în momentul în care se aderă la această zonă, ci și după aceea. Apoi, inspecțiile uh, Cred că mecanismul uh, actual nu este suficient de strict pentru că inspecțiile sunt anunțate cu prea mult timp dinainte. Există acum o nouă modificare foarte utilă în noul sistem și există posibilitatea efectuării unor inspecții la fața locului neanunțate uh, cu o perioadă anunțată de doar 24 de ore. Apoi, evaluarea trebuie să fie una consecventă și să aibă niște consecințe concrete. În acest moment, sistemul nu este unul uh, obligatoriu, este o evaluare interpares. Ei bine, noul sistem prevede un nou mecanism cu o evaluare mult mai precisă, despre cum se respectă acquis Schengen, cum este pus în aplicare și trebuie să ne asigurăm că nimeni nu are impresia că nu va fi pedepsit dacă încalcă acest acquis. Cred că trebuie să și transmitem uh, problemele pe care le observăm, pentru că doar așa uh, putem îmbunătăți um, legitimitatea democratică. Parlamentul European va fi informat, va avea acces la toate elementele, la toate documentele, inclusiv la analiza uh, riscurilor, redactate de uh, Frontex, la rapoartele de evaluare, la măsurile corective și așa mai departe. În plus, uh, Parlamentul European va avea acces și la răspunsurile statelor membre la diferitele chestionare. Acest lucru îmbunătățește transparența pentru că știm foarte bine că în trecut nu am avut acces la aceste documente. Domnule președinte, Parlamentul European a reușit să câștige un uh, loc important în, în procesul actual și în uh, procedurile viitoare. și important din acest punct de vedere este și uh, code, um, codul Frontex. Acest pachet reprezintă un mare progres în comparație cu situația actuală pentru că avem un mecanism uh, mai riguros, în același timp mai transparent. Aș dori să vă cer să sprijiniți acest uh, acord care a fost posibil doar datorită poziției unite de care a dat dovadă Parlamentul European. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din uh, umbră care întotdeauna m-au sprijinit, chiar dacă pe alocuri am avut opinii diferite. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Weber. Stimați colegi, fiecare an se elaborează un studiu în legătură cu modul în care cetățenii europeni percep Uniunea Europeană. Și de fiecare dată, peste 50% dintre cetățenii chestionați spun că libera circulație este cea mai importantă cucerire a Uniunii Europene, pentru că după decenii în care oamenii au fost separați între ei de uh, Um, ziduri și de granițe, este uh, un beneficiu extraordinar să poți circula liber. Bineînțeles că există și beneficii economice. De ce a fost nevoie de mai mult de un an și jumătate uh, pentru a ajunge la un acord care este atât de dorit de cetățenii europeni? Răspunsul este clar. Au existat abordări populiste în anumite state membre ale Uniunii Europene. Perioadele electorale au determinat întârzieri în anumite state membre. Dar iată că ajungem acum să finalizăm un lucru. Acest text elaborat de mine stabilește reguli foarte clare pentru situațiile extreme în care ar trebui să fie reintroduse uh, controlele la graniță. Eu mi-aș fi uh, dorit ca uh, să existe o decizie 100% de susținere a deciziilor pe care le propunem aici. Nu s-a ajuns aici, dar oricum dorim să introducem o dimensiune comunitară pentru ca acest mecanism să nu fie uh, până la urmă folosit abuziv. Trebuie să existe o, uh, un test de proporționalitate uh, pentru a vedea care este impactul introducerii unor asemenea măsuri. Este nevoie de consultări între statele membre care sunt afectate de reintroducerea controlului la graniță trebuie să existe uh, posibilitatea de reintroducere a controlului la graniță, care a fost uh, o solicitare din partea Consiliului adresată Comisiei cu doi ani în urmă. Deci trebuie să se aplice doar în situații excepționale atunci când există deficiențe în ce privește controlul la graniță. Dar în acest caz propunerea se va face de către Comisie după o evaluare minuțioasă, pentru că Trebuie să vedem uh, care este situația exactă. Noi am introdus un considerent pentru uh, respectarea angajamentelor pe care ni le-am luat în 2011. Sigur că există fluxuri migratorii, dar eu cred că uh, resortizanții din state terțe nu trebuie să fie priviți ca o amenințare la adresa siguranței noastre interne, nici uh, o amenințare la politicile uh, noastre sau la uh, siguranța economică. Comisia va trebui anual să elaboreze rapoarte în legătură cu modul în care funcționează aceste controle la graniță și de asemenea să verifice cum a funcționat eventuala reintroducere a controlului. Și în ce privește raportul domnului Coelio, am fost raportare din umbră, decizia trebuie să se afle la nivelul comisiei, trebuie să fie un mecanism de supraveghere de care să răspundă comisia și dacă va fi necesară introducerea controlului, aceasta va trebui să fie decisă în procedură de comitologie. Deci este interesant să reținem că în relație cu uh, procesul de luare de decizie, s-a uh, elaborat o declarație la care au participat cele trei instituții în ce privește mecanismul de uh, evaluare și verificare și eu cred că um, uh, aceste prevederi vor fi adoptate dreptate și eu cred că în felul acesta articolul 70 uh, uh, va fi înlăturat, în care ar fi vorba doar de o consultare a Parlamentului. Președintele, mulțumesc foarte mult, dau cuvântul acum doamnei Crichton. Uh, president. Mulțumesc din nou, domnule președinte și stimați membri, în numele președinției irlandeze aș dori să vă spun că mă mulțumește foarte mult faptul că am reușit să ajungem la un acord în legătură cu pachetul legislativ pentru guvernanța Schengen. Eh, acordul eh, răspund, corespunde pe deplin cererii Consiliului European din iunie 2011 pentru ca mecanismul de valoare existență să fie îmbunătățit și consolidat și pentru introducerea unui mecanism care să răspundă unor împrejurări excepționale care ar putea supune riscului funcționarea generală a cooperării Schengen. Consiliul European a spus la fel de clar că asta nu ar trebui să se facă în detrimentul principiului libertății de uh, circulație a persoanelor. De aceea, în munca noastră ne-am bazat pe aceste două propuneri de lege uh, de nevoia de a proteja și de a consolida libertatea de circulație. E una din cele mai clare succese ale integrării europene în ultimele uh, zeci de ani. Uh, Eh, libertatea circulației este foarte valoroasă și este o realitate zilnică pentru toți cetățenii europeni, la fel ca și pentru cetățenii unor țări terțe care pot circula liber în zona Schengen, ca eh, rezidenți sau vizitatori. Acei cetățeni și vizitatori reprezintă eh, și mai mult de un miliard de călătorii în cadrul Uniunii Europene în fiecare an și consideră că libertatea de circulație este un bun de bază al Uniunii Europene. De aceea e important că am putut să consolidăm Uh, măsurile pentru a ne asigura că zona Schengen funcționează așa cum se cuvine. Noul mecanism de evaluare Schengen consolidat, combinat cu un mecanism UE pentru a uh, răspunde unor amenințări excepționale, vor contribui semnificativ la acest scop și vor îmbunătăți transparența modului în care funcționează. Desigur, sunt conștientă pe deplin că negocierea acestor măsuri nu a fost una ușoară. Noi am început cu o diferență fundamentală de opinii pe chestiunea temeiului juridic a propunerii de evaluare Schengen. Însă am rezolvat uh, și am trecut peste, și peste acest hop și uh, salut faptul că am reușit să ne bazăm pe munca uh, președinților anterioare și să găsim o soluție comună. Dificultățile au fost depășite și opiniile dumneavoastră uh, figurează Uh, în cel mai larg uh, mod cu putință în cele două măsuri. Acordul uh, comun include și o declarație comună a Parlamentului Consiliului, Consiliului și Comisiei care spune clar că orice propuneri viitoare pentru ca Comisia să modifice evaluare, sistemul de evaluare <clears throat> uh, vor trebui să aibă acordul Parlamentului European astfel încât o, uh, avizul dumneavoastră să poată fi, fie luat în considerare cât mai, uh, în, în cât mai mare măsură posibil înainte de adoptarea unui text final. Domnule președinte, estimați membri, aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru modul în care a cooperat și a conlucrat cu noi pentru a ajunge la acest acord. Eu înțeleg că avizul dumneavoastră în legătură cu propunerea de evaluare Schengen a fost votată ieri în Comisia Libe și asta deschide calea pentru ca Parlamentul să voteze uh, întregul pachet Schengen în uh, cursul zilei de mâine. Aș dori să închei prin a exprima mulțumirile raportorilor pentru cele două propuneri de lege, doamna Renate Weber și domnul Carlos Coelho ne mulțumesc eh, pentru angajament și pentru eh, munca pe care au eh, depus-o. A fost crucială pentru a ne asigura că putem ajunge la un acord. Și apreciem foarte mult președinția și Consiliul apreciază foarte mult contribuția noastră. Și sigur, la fel ca toți membrii Parlamentului European. Acum aștept cu interes dezbaterea și aștept cu interes să ascult ce au de spus membrii Parlamentului European. Eh, vă cer iertare, totuși eh, va trebui să plec mai devreme, din nefericire, pentru că avem un trialog eh, în această seară pe chestiunea cadrului financiar multianual și trebuie să particip. Vă mulțumesc pentru indulgență și mulțumesc din nou tuturor celor trei instituții europene pentru colaborare. Mulțumesc! Da. Uh, acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna comisar Manström. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, doamnă ministru. Exact în urmă cu un an, în această sală, ne aflam într-o situație foarte dificilă. Se simțeau tensiunile puternice între cele trei instituții. Astăzi a trecut uh, foarte mult timp și, mulțumită negocierilor uh, intense purtate în care Parlamentul a avut un rol foarte important, mulțumită celor două uh, președinții cipriote și irlandeze, am ajuns la un acord cu care putem fi de acord. De acord. Avem acum un instrument la dispoziție care ne permite să consolidăm în spațiul Schengen și Comisia este cu totul de acord cu compromisul uh, încheiat. Doresc să mulțumesc raportorilor, domnul Coelho și doamnei Weber, știu cât de mult ați uh, lucrat cu raportorii din umbră și vă mulțumesc pentru acest lucru. Compromisul încheiat, după cum a spus și dumneavoastră, reprezintă o îmbunătățire majoră în comparație cu sistemul actual. Știți foarte bine că există un mecanism de evaluare a punerii în aplicare de către statele membre a fiului Schengen, însă nu este mecanismul de care avem nevoie. Avem nevoie de un nou mecanism care să ne asigure că zona fără controle, interne, fără controle de frontieră interne este mai bine protejare, un sistem care să funcționeze mai bine, care să ne asigure că există măsurile necesare și un proces de follow-up adevărat. Mecanismul revizuit răspunde tuturor acestor necesități, fiind în același timp unul mai deschis. Comisia va avea un rol central de evaluare. Evaluarea va fi făcută de comisie împreună cu experți din statele membre. În cazul în care apar deficiențe majore, mecanismul propus uh, se referă la anumite măsuri concrete, de exemplu folosirea echipelor Frontex la frontierele externe. Um, Chiar dacă nu este probabil să se ajungă în asemenea situații, putem răspunde la, situații, la situațiile în care răspunsurile nu sunt suficiente. Pentru a ne asigura că deficiențele sunt înlăturate, avem posibilitatea de a lua Uh, decizia instituirii temporare a controlelor la frontierele interne. Se spune însă foarte clar că această măsură este una excepțională de ultim resort în situații cu adevărat critice. Se poate recurge la această măsură doar pentru a rezolva într-adevăr problemele și pentru a reduce la minim uh, libertatea uh, de mișcare. Parlamentul uh, uh, are un rol impor- mai important uh, va primi toate informațiile relevante și atât Comisia cât și Consiliul au declarat că doresc să se consulte cu Parlamentul. Declarația comună care va însoți această decizie spune foarte clar că orice propunere viitoare din partea Comisiei de revizuire a sistemului de valoare va fi transmisă Parlamentului și că vom lua cont, vom, vom ține seama de poziția Parlamentului înaintea adoptării textului final. Cred că cu această clarificare cu această consolidare a mecanismului, putem fi mândri de compromisul pe care l-am încheiat și, ca și în cazul dezbaterii anterioare, cred că dacă ne dorim, cele trei instituții europene pot colabora în beneficiul cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Ajungem acum la numele vorbitorilor, numele grupurilor politice și acum are cuvântul domnul Weber. Vă mulțumesc! domnule președinte, doamnă ministru. Președinția irlandeză în, pe domeniul politicii interne a încheiat două dosare importante. Astăzi am discutat despre azil și discutăm acum despre Schengen. Din acest punct de vedere, președinția irlandeză merită felicitările noastre și vă ținem pumnii să reușiți să obțineți uh, progrese importante și pentru cadrul financiar multianual. PPE-ul consideră că spațiul Schengen este un succes al Europei care trebuie apărat și raportorii noștri au muncit foarte bine și doresc să le mulțumesc pentru acest lucru. Trebuie să spunem uh, foarte clar, să numim să numim lucrurile pe nume. Știm foarte bine că există mișcări extremiste peste tot în Europa Uh, care susțin că nu avem nevoie de zona Schengen, că siguranța este în pericol, ei bine, trebuie să nu cedăm scena politică acestor uh, extremiști. Zona Schengen nu aduce mai puțină siguranță, ci din potriva mai multă securitate. Acesta este mesajul central pe care trebuie să-l transmitem și prin noul pachet uh, lucrurile se îmbunătățesc și mai mult. Evaluarea înregistrează progrese. Lucrul a fost descrise de raportor și doamnă comisar. Vă spun că aștept deja cu nerăbdare primele rapoarte uh, redactate în mod neutral, neutru. Sper că evaluarea va fi una critică și poate uh, ministrii de interne uh, nu vor mai fi atât de fericiți cu rapoartele primite, însă sistemul va fi unul îmbunătățit. Anumite aspecte rămân în continuare negative. Uh, nu s-a respectat dreptul de codecizie al Parlamentului European. Nu pot să înțeleg de ce acest drept a fost blocat de Consiliu și apărarea cu dinții a competențelor uh, Consiliului a dus la impresia că, de fapt, Consiliul nu-și dorește o decizie transparentă.

Mulțumesc, cred că e o greșeală, pot vorbi la sfârșit, dar pot profita de ocazie ca să mulțumesc foarte mult președinției irlandeze, pentru că doamna ministru va trebui să ne părăsească și, într-adevăr, vă mulțumesc uh, sincer pentru toate eforturile de a ajunge la bun sfârșit. Mulțumesc! Hát ez példamutatóan rövid volt. Eh, may I ask, Madam Minister, are you interested? Bun, ați fost extraordinar și exemplar de succintă. Da, ministrul vrea să răspundă. Thank you. Da, vă mulțumesc și ea. Foarte bine, haideți să continuăm. În numele grupului verzilor are cuvântul doamna Jdanoca. Un minut și jumătate. Mulțumesc, Stimate domnule președinte, domnule ministru, doamnă comisar, dragi colegi, aș dori în primul rând să mulțumesc raportorilor, domnul Coelho, doamna Weber, pentru eforturile lor îndelungate pentru a apăra poziția Parlamentului, a fost, așa cum a fost ea stabilită în Comisia Libe acum un an de zile și e regretabil că aceste eforturi nu s-au bucurat de succes. Noi, verzii, de la început am uh, susținut un mecanism european în uh, reintroducerea temporară a controlelor la frontieră și reevaluarea Schengen. De asemenea, ne-am opus uh, revizuirii bazei temeiului juridic pentru legislația Schengen. care exclude Parlamentul de la luarea de decizii. Chiar dacă Comisia nu a apărat abordarea comunitară așa cum se cuvine, Parlamentul a trebuit uh, să se supună, dar caracterul voluntar nu e un uh, compromis foarte bun. Și apoi, referirea care se face la uh, imigra- imigrația ilegală nu este acceptabilă uh, din punctul nostru de vedere. Ținând cont de uh, argumentele acestea, nu putem uh, susține uh, acordul pentru că este un pas înapoi de la libertatea uh, de circulație. rezultatul se opune uh, integrității sistemului Schengen, de fapt. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, și acum în numele grupului conservatorilor, domnul Fandal. Intervenție fără microfon. Mike, please. Let us try another one. Încercați, vă rog, cu alt microfon. This is better? Yeah. Oké, okay, start again. Thank you. Uh, voorzitter, het akkoord over de Schengen-wetgeving. Domnule președinte, acordul pe marginea reformei uh, Schengen permite reintroducerea temporară a contrierelor a controlelor la frontieră, la frontierele interne. Însă, de fapt, ideea inițială a fost uh, dezmembrarea acestor frontiere. Dintr-o dată se prevăd anumite excepții. Eu cred că se merge prea departe, chiar dacă este vorba de niște situații uh, speciale, amenințări teroriste și așa mai departe. Cred că desfințarea frontierelor are și negativă, pentru că în fiecare zi, de exemplu, femei sunt transportate de, în Europa și sunt uh, constrânse să se prostitueze. Nu cred că trebuie să intervenim, pentru că, de exemplu, Curtea Europeană de, Ju- de Justiție a decis ca în, în uh, țările de jos să exist, ca autoritățile de granțe să uh, examineze maxim 90 de ore a activităților de, la, de frontieră. Libertatea de mișcare este foarte importantă și acest, uh, acest lucru a dus la o mai, bun, o mai bună circulație a mărfurilor. Însă, pe de altă parte, trebuie să combatem și criminalitatea. Libertatea de mișcare în Europa este un lucru frumos, însă uh, infractorii nu sunt uh, naivi, ei profită de toate posibilitățile de Uh, toate lacunele existente și de deschiderea granițelor. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Fontana, un minut și jumătate. Eh, mulțumesc. Vreau să spun că avem de nedumerire în legătură cu acordul privitor la Schengen, pentru că trebuie să um, înfruntăm niște situații dificile în țările noastre și nu înțeleg de ce nu pot fi reintroduse controle la frontieră atunci când există fluxuri migratorii de mari dimensiuni. Și asta e o situație de urgență. E clar că e o situație care adesea a fost văzută și în realitate. Am citit că în caz de urgență uh, pot fi instituite controle la frontiere dar nu știm uh, dacă, pentru, dacă se depășește un termen de 2-6 luni, ce se întâmplă? nu știu, trebuie să, din păcate, să ținem cont că această directivă trebuie să fie aplicată pentru țările care au condiții uniforme economice și sociale. De multe ori, unele persoane se duc în alte țări doar pentru a încerca să profite de ajutoarele so- sociale. Din păcate, în Europa nu sunt doar cetățeni buni, sunt și cetățeni care nu au intenții bune. Sunt infractori și e mai dificil să lupți împotriva infractorilor dacă nu există controle la frontiere. Gândiți-vă doar că, de exemplu, în țara mea, în uh, Italia, în regiunea Veneto, uh, adesea s-a încercat aducerea unor uh, s-a încercat expulzarea unor persoane comunitare care comiteau delicte, infracțiuni. Totuși, e bună libertatea de circulație, dar dacă există și o contramăsură, să putem expulza infractorii și să se poată face, în cazuri de excepție, și controlarea la frontieră. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum uh, în numele grupului GUE are cuvântul da, Ernst, două minute. Acum funcționează microfonul minunat. Doamnelor și domnilor, uh, eliminarea controalelor la granițele în interiorul Uniunii Europene sunt un bun comun, un bun comun al Uniunii și uh, nu trebuie ca guvernele să acționeze abuziv din acest punct de vedere. Pentru că este vorba despre un drept fundamental în Uniunea Europeană, acela al liberei circulații. Iar dacă o să apară așa zise uh, situații uh, de criză, așa numitele situații deficitare, Bineînțeles că uh, trebuie să existe uh, verificări dacă aceste reglementări de reintroducere a controlului se dovedesc a fi necesare, pentru că eu nu cred că fluxurile de uh, migranți trebuie să fie folosite ca pretext pentru reintroducerea controlului la graniță. În felul acesta um, migranții în definitiv uh, sunt acuzați pe nedrept. Comisia uh, trebuie să își asume rolul de controlor în situațiile acestea, dar Parlamentul practic este eliminat din sarcina sa de a codecide în aceste situații. Eu uh, doresc să-mi exprim mulțumirea și respectul uh, pentru cei doi raportori. Au dus o luptă timp de doi ani și acum uh, propun un mecanism care să creeze uh, mai, multă, uh, mai mult echilibru și mai, o mai mare transparență, dar eu cred că noi ca parlamentari am pierdut totuși în această bătălie în ce privește drepturile pe care le avem, pentru că Schengen nu trebuie să fie administrat doar de guverne și de alte forțe politice, pentru că în felul acesta este un compromis nefericit. Președintele, mulțumesc foarte mult, iar acum dau cuvântul pentru două minute domnului Zastru. Vă mulțumesc, domnule președinte. M-am am, uh, exprimat și în trecut împotriva spațiului Schengen. Cred că desfințarea frontierelor interne în trecut păruse o o idee bună, Să vedem până la urmă că aspectele negative sunt mai importante, pentru că spațiul Schengen este ca un magnet pentru activitățile uh, infractorilor. Și mă întreb în acest context de ce nu am putea să reintroducem controlele la granițele interne când acest lucru este necesar. Și ce cetățean nu ar fi de acord să-și arate uh, pașaportul dacă prin acest simplu gest ar ajuta la combaterea criminalității? Nu înțeleg de ce există o asemenea alergie la, uh, vis-a-vis -vis de controlele la graniță. Cred că Schengen este un exemplu pentru o politică europeană care nu mai are nicio legătură cu realitatea. Eu fac un apel uh, tuturor europarlamentarilor să nu fie de acord cu spațiul Schengen. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Matiu, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Mulțumesc raportorilor, domnul Coelho și doamna Weber, că datorită lor cu prezenta reformă uh, Schengen avem uh, doar de câștigat. Se păstrează libertatea de circulație, pentru că este o libertate fundamentală și pentru mulți este o manifestare tangibilă a cetățeniei europene. Spațiul Schengen uh, și libera circulație sunt citate pe drept cuvânt de cetățenii noștri ca unele din principalele reușite ale Uniunii Europene. O libertate esențială care nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Toată Uh, această măsură de restabilire a controlelor trebuie să fie de ultim resort și să fie o măsură proporțională. Această reformă permite și consolidarea securității spațiului Schengen și a cetățenilor europene. Acum avem un mecanism european eficient, putem controla obiectiv uh, frontierele noastre datorită unor valori europene și uh, prin vizite la fața locului de către experți avem și capacitatea de a consolida controlele la frontiere externe, dacă e necesar, pentru ca cetățenii să nu uh, fie supuși pericolelor unor frontiere uh, poroase. dacă există o situație de urgentă, uh, va trebui uh, să existe un plan pentru a consolida frontierele și doar dacă acest plan nu reușește, atunci, în mod temporar, uh, vor putea fi introduse controlele la frontieră ca să protejăm cetățenii noștri. Dar să nu fim naivi că vor exista astfel de situații. De aceea, statele membre rămân libere ca temporar să uh, restabilească frontierele interne din uh, motive de securitate și ordine publică. Astfel, sunt convinsă că reforma guvernanței Schengen este un mare pas înainte uh, și este necesară pentru a ne controla mai bine frontierele și datorită acestei reforme vom asigura cetățenilor noștri un spațiu Schengen în care pot circula liber și asta în siguranță de plină am câștigat acest pachet datorită raportorilor noștri și a Comisiei Europene. Din nefericire, în această evoluție, Consiliul, din păcate, n-a avut o atitudine foarte democratică. Muchas gracias, señora Mathieu. Mulțumim, doamnă Mathieu. Spune președintele, are cuvântul acum pentru două minute. Domnul Goebbels. Mulțumesc, domnule președinte. În 1985 am fost cel care am eh, invitat să semnăm primul acord Schengen, care între timp este atât de apreciat de către cei care beneficiază de acest spațiu Schengen. Eh, iar acum există anumite țări încearcă să eh, stăvilească migrația ilegală, reintroducând granițe. Dar eu uh, cred că um, chiar dacă a existat uh, acel contencios franco-italian în legătură cu imigranții tunezieni în 2011, cred că de fapt este uh, nevoie să luptăm pentru absența controlului la granițele interne. Există articole care reglementează uh, din acest punct de vedere condițiile de verificare doar în situații de urgență în care afluxul de resortisanți din state terțe este foarte mare, Comisia poate solicita reintroducerea controlului la granițele interne probleme. Este vorba de situații excepționale. Eu uh, cred că uh, nu trebuie să renaționalizăm uh, spațiul Schengen pentru situații extraordinare. Eu cred că și în uh, acordul la care s-a ajuns în întâlnirea tripartită există anumite elemente uh, care merită să fie semnalate pentru că blochează uh, atitudinile populiste, dar există în continuare o atitudine refractară la Eh, nivelul anumitor miniștri de interne. Există milioane de cetățeni care în clipa de față se deplasează în interiorul spațiului Schengen. Cine poate să-i controleze zilnic? Există milioane de oameni care uh, lucrează într-o țară vecină și tranzitează uh, granițele zilnic. Mulțumesc, domnule Goebbels.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 vă mulțumesc domnule președinte după o dezbatere care a durat un an despre mecanismul de evaluare a spațiului Schengen avem un rezultat. Care este situația după un an de zile? Ei bine, statele membre sunt cele care pot decide singure dacă consideră că este necesar să reintroducă controlele de frontieră la frontierele interne. Nu doresc să implice și Parlamentul European în acest proces decizional, ci doresc să poată să spună cetățeni, propriilor cetățeni, că ele sunt cele care controlează în continuare granițele regatul uh, țărilor de, în țările de jos știm foarte bine că se verifică uh, plăcuțele de înregistrare a autoturismelor cu precădere din estul uh, Europei, pentru că se consideră că din această zonă vin uh, in, in, uh, infractorii. Vă mulțumesc, doamna Sargentini. Are acum cuvântul un minut domnul Vlasac. Pani comisar Școda, a panove. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnilor și domnilor, pentru spațiul Schengen și sistemul Schengen eh, se vorbește de o reformă de mai mult de un an de zile. Acum am ajuns la un compromis care permite, iată, în cazuri excepționale de amenințări la adresa securității interne a unei țări, să se restabilească uh, controlul la frontieră după ce au fost adoptate toate celelalte măsuri și după consultarea cu toate statele membre și Comisia. Cred că este un text echilibrat. Apreciez de asemenea posibilitatea dacă, de, a, de a se verifica dacă nu se exercită controlele neautorizate la frontieră. Există experiențe negative în legătură cu cetățenii cehi, mai ales la frontiera cu Germania. Um, cred că lucrurile se vor îmbunătăți. Cred eu că e, Schengenul e unul, una din cele mai mari reușite ale integrării europene. Interesul nostru comun trebuie să constituie într-o cooperare eficientă în cazul sistemului Schengen, bazat pe răspunderea comună. Mulțumesc și acum domnul Beaton un minut. Uh, Mulțumesc. Anul trecut am văzut că sistemul Schengen uh, s-a clătinat în fața fluxului de migranți. Revizuirea regulilor uh, este uh, o încercare pentru ca lucrurile să poată să continue, dar cred că demersurile sunt anemice um, pentru că doar anumite țări pot să reintroducă controlul pentru o perioadă limitată. Este prea puțin puțin și pentru o perioadă prea scurtă. Păi, eu cred că uh, vor exista riscuri care să ducă la instabilitate economică. Uh, politica Uniunii Europene din acest punct de vedere este un dezastru pentru cetățeanul de rând pentru că creează probleme sociale extraordinare și uh, eu cred că acest tip de ideologie nu este susținut de către cetățenii din țările noastre, pentru că Uniunea Europeană nu este un fel de uh, Uniune uh, care să funcționeze State Unite ale Europei. Domnule Batten, uh, există uh, două solicitări de a Uh, vi se adresa uh, întrebări prin cartonașul albastru. O întrebare din partea domnului Goebbels și cealaltă din partea doamnei Morvai. Le acceptați? Vă rog. Domnule Goebbels, aveți cuvântul. Domnule președinte, domnul Batten a spus că politica europeană în ce privește controlul frontierelor este o mare catastrofă. Dar noi știm că uh, Regatul Unit al Marii Britanii nu face parte din spațiul Schengen. Poate să-mi explice domnul uh, Button de ce există atât de mulți migranți clandestini în uh, un, Marea Britanie, deși această țară nu face parte din spațiul Schengen. Problema migrației este la fel de mare. Iată acum și întrebarea doamnei Morvai. Mă rog. Mulțumesc foarte mult cu tot respectul față de domnul Abatân și de ceilalți eh, prieteni. Ca un european din Europa răsăritană, vreau să vă întreb dacă ați dori să reconsiderăm în întreaga problemă a liberei circulații a persoanelor și lucrătorilor în Uniunea Europeană Uh, uh, ați reconsidera și libera circulație a capitalului, pentru că uh, noi cred că am fi bucuroși să ne redobândim economiile și să ne închidem granițele capitalului occidental. Uh, controlul la uh, graniță, la întrebarea domnului Goebbels, da, uh, Marea Britanie nu este în interiorul sistemului Schengen, dar avem de suferit în urma efectelor sale, pentru că în felul acesta migranții ocolesc spațiul Schengen și vin direct în Marea Britanie și venirea lor este un dezastru în țara mea pentru că um, guvernele din Marea Britanie uh, nu au aplicat niște reguli ferme în ce privește acest fenomen. Iar uh, pentru a răspunde la întrebarea doamnei Morvai în legătură cu uh, libera circulație a cetățenilor, noi nu credem în libera circulație a oamenilor. Noi, că în partidul meu, credem mai degrabă în control. Noi nu vrem să stopăm fluxul migranților, dar vrem ca guvernele noastre să efectueze acest control în interesul cetățenilor noștri și nu în interesul unei uh, ideologii uh, pe care nu o împărtășesc. Iar în ce privește libera circulație a capitalului, noi ne dorim uh, politici noi în multe domenii în interesul cetățenilor noștri și nu în interesul altora. Mulțumesc, domnule Baton, iar acum pentru un minut, domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt de acord cu încântarea uh, legată de acest acord. Într-adevăr, există anumite aspecte pozitive, uh, care consolidează granițele externe ale Uniunii Europene. Este un lucru bun că granița externă este consolidată, însă nu mi se pare bine că ca decizia despre reintroducerea uh, controlelor la granițele interne este birocratizată și dreptul de introducere aceste, aceste controle este retras în mare parte statelor membre. Este vorba de o intervenție în suveranitatea statelor membre trebuie să intri într-un dialog cu statele membre și așa mai departe. Și toate aceste măsuri vor duce fie la nimic, fie la reintroducerea acestor controle prea târziu. Pentru că, domnilor și domnilor, um, fluxul, fluxurile migratorii ilegale nu vor aștepta deciziile luate la Bruxelles. Vă mulțumesc, domnule Obermeier. Acum, un minut și jumătate, are domnul Papa Nicolau. Ευχαριστώ πολύ κύριε Mm, mulțumesc, domnule președinte. E clar că acordul uh, privitor la pachetul Schengen este un rezultat foarte important și foarte pozitiv și aș dori să felicit pe doamna Weber și pe domnul Coeliu pentru toată munca lor din această perioadă. Eu am, uh, eu voi urma un al treilea raport în legătură cu modificarea, revizuirii, revizuirea codului Schengen pe alte puncte pe care le-am adoptat cu colegii în primă lectură și care se va vota mâine. Spațiul Schengen și libera circulație în interiorul spațiului Schengen rămân una din formele de colaborare cele mai avansate în Uniunea Europeană cu reguli uh, particulare um, care se cer respectate de către toate statele membre. Succesul său depinde, deci, de um, respectarea regulilor de către toate statele membre și inițiativele unilaterale se opun unui efort colectiv și se opun uh, solidarității pe care se bazează spatele, uh, spațiul Schengen, mă scuzați. Uh, Eh, declarații politice irresponsabile sunt contrare bunei funcționări a Uniunii Europene și ignoră principiile și valorile europene. Mă refer aici la cei care eh, consideră că dacă oferă documente de călătorie imigranților ilegali, contribuie la rezolvarea problemei. Ei nu au eh, spirit a realității, nu cunosc cum funcționează de fapt spațiul Schengen și cu siguranță nu cunosc uh, care ar fi rezultatele reale ale inițiativei lor. Dacă e posibil, aș dori să mi se răspundă asupra acestui punct. Mulțumesc. Mulțumesc, un minut și jumătate are cuvântul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Aici, în plenul Parlamentului European, ne-am ocupat de pachetul privind reglementările în spațiul Schengen și cu pachetul privind acordarea dreptului de azil dar și de problemele legate de posibile reintroduceri de controle la graniță. Îi felicit pe raportori, dar doresc și să atrag atenția asupra efortului pe care acum statele membre trebuie să uh, îl facă, de asemenea pentru Comisie și Consiliu, ca să existe încredere reciprocă în aplicarea unor pachete legislative atât de importante și sunt importante pentru libera circulație a cetățenilor din Uniunea Europeană. Discuțiile au necesitat peste un an și jumătate, mai ales datorită unor atitudini populiste în multe state membre împotriva unei politici europene a liberei circulații. Și Consiliul în acești un an și jumătate uh, a reușit să uh, depășească situația de blocaj în care s-a aflat la un moment dat, astfel încât uh, și pe viitor să fie posibile modificări în acest pachet legislativ foarte important pentru că libera circulație pentru cetățeni este foarte importantă, ei apreciază foarte mult acest drept. Mulțumesc domnului Lopez Aguilar. Pentru un minut, doamna Keller. Vă mulțumesc. Nu pot să văd care sunt uh, avantajele aduse de această reformă Schengen pentru cetățenii europeni, pentru că pur și simplu se uh, prevede un nou motiv pentru controle la frontierele interne, deficite la frontierele externe. Acest lucru poate însemna totul și nimic în același timp. Cred că astfel se subminează și mai mult libertatea de mișcare a cetățenilor în uh, Europa, pentru că decizia rămâne pe plan național, cu toate că Uh, acest lucru îi afectează pe toți uh, europenii. Parlamentul, în uh, evaluarea spațiului Schengen, nu primește rolul pe care îl merită. Doresc să mulțumesc raportorilor pentru angajamentul lor, însă până la urmă trebuie să trag concluzia că nu am reușit să avem o reformă a spațiului Schengen cu adevărat europeană. Este păcat pentru că Schengen este într-adevăr un pilon al Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Keller. Acum are cuvântul domnul Bilan, un minut. Mulțumesc. Libertatea de circulație a persoanelor e unul din cele mai mari succese ale Uniunii Europene și permite cetățenilor noștri să lucreze, să călătorească, să rezideze, să locuiască în mod liber în alte țări. Eh, există acum această măsură în care, în cazuri de urgență, cum ar fi un atac terorist, să se reintroducă controlele la frontiere. Dar eh, Există propuneri care își doresc o asemenea măsură și pentru motive economice. Eu cred că asemenea propuneri sunt fără temei și nu sunt compatibile cu uh, tratatele, cu principiile pe care se bazează Uniunea și cred că nu sunt în interesul cetățenilor europeni. Sunt de neînțeles, mai ales în lumina beneficiilor uh, legate de fenomenul migrației, care contribuie la bunăstarea economică a uh, țării gazdă. Trebuie să fim uh, atenți uh, să consolidăm frontierele externe, uh, nu cele interne. Mulțumesc. Un minut, domnul Salavracos are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul Schengen pentru libera circulație a cetățenilor din Europa uh, a constituit un mare progres, dar are și un impact negativ. Eu mă număr printre cei care sunt convinși că uh, trebuie să existe o siguranță a granițelor externe, dar acest lucru este posibil doar dacă statele membre acționează de sine stătător fără intervenția Uniunii Europene. Pe de altă parte, este clar că trebuie să um, repartizăm um, echilibrat povara pe care fluxurile de migratori o constituie asupra anumitor state membre. Dar să ne gândim că statele uh, nordice care nu au uh, o coastă maritimă vecină cu Mediterana nu își pot uh, imagina cât de mare este problema pentru Grecia. Economia din țara mea, structurile sociale din țara mea au fost distruse. Avem o rată foarte ridicată a șomajului. Din nefericire, însă, în politica europeană nu s-a ajuns la o repartizare echilibrată a acestei poveri. Iar pentru perioada 2007-2011, în cele șase state membre foarte afectate, uh, nu uh, uh, au venit decât un miliard de euro ajutor. Asta a fost o povară pentru Grecia. Mulțumesc! Bun, da. În, uh, momentul în care v-am atenționat cu ciocănelul, eh, ar fi trebuit să țineți seama de acțiunea mea. Să mă uit dacă domnul Golniș este în sală, se pare că nu este în sală. Atunci un minut și jumătate a afectat doamnei Gal. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Trebuie să transmitem un uh, mesaj uh, important, pentru că prin acest acord am reușit să îmbunătățim lucrurile. Sistemul este consolidat și va fi un sistem uh, eficient și în același timp transparent. Drept urmare, aș dori să mulțumesc lui Carlos Coelho și colegii noastre Renate Weber pentru munca depusă de ei Munca lor nu a fost una ușoară, au trebuit purtată multe negocieri și rezultatul pe care l-am uh, obținut trebuie să fie considerat a fi unul bun. Mecanismul de evaluare trebuie să fie unul eficient, întregul pachet Schengen trebuie să fie unul eficient, este un lucru pozitiv pe care trebuie să-l notăm. În plus, cetățenii trebuie să înțeleagă cum funcționează acest sistem, pentru că în multe situații statele membre devin puțin nervoase datorită situației de la graniță și dacă avem un, un sistem care funcționează foarte bine, atunci toate aceste probleme vor putea fi rezolvate. Pe viitor, Comisia își va asuma un rol mai activ, va fi responsabilă pentru redactarea unor rapoarte, pentru coordonare și mă bucur că se renunță în cele din urmă la acest principiu prin care se impun standarde duble. Acest lucru este inacceptabil. Trebuie să uh, existe aceleași condiții atât pentru statele uh, candidat cât și cele care fac parte din zona Schengen. Cred că este un rezultat foarte bun și uh, succes nouă tuturor. Vă mulțumesc, doamnă Gal. Acum un minut, doamna Guillaume. Mulțumesc. Solidaritatea și încrederea reciprocă stau la baza Schengen. Libertatea de circulație care a fost supusă sub termen întrebări de mai multe state membre fără uh, probe uh, trebuie apărată. Față cu niște reflexe pur naționaliste, am putut, într-adevăr, acum să ajungem la un compromis care consolidează abordarea europeană, comunitară. Sigur, și aici am fi putut uh, să mergem mai departe, um, dar am păstrat prerogativele Parlamentului într-o materie care afectează pe cetățenii, adică cei care ne-au votat, datorită cărora ne aflăm aici trebuie să ne, să, nu, să ne oprim din gândirea aceasta în care dăm totdeauna vina pe statul vecin. Trebuie să rezolvăm problemele la nivel european, nu doar la nivel de stat național. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Ghiom, și acum un minut, doamna Ford. Thank you. The ability to... Posibilitatea de a-ți controla propriile frontiere este un element uh, esențial al suveranității și Regatul Unit nu face parte din zona Schengen, dar sunt de acord cu, cu decizia Consiliului că această decizie este de competența autorităților naționale. Cu toate acestea, uh, trebuie să putem identifica pe cei care reprezintă un risc uh, pentru siguranța cetățenilor și există câteva exemple șocante de persoane care au putut să facă anumită crimă mutându-se pur și simplu într-un alt stat. Libertatea de mișcare a, perso- a persoanelor este o valoare fundamentală, însă trebuie să ne protejăm și cetățenii și pentru acest lucru avem nevoie de schimb adecvat de informații. Și cred că controle mai stricte la frontieră ne ajută să facem acest lucru. Vă mulțumesc, are cuvântul doamna Macovei. Mulțumesc

Mulțumesc. Care cuvântul pentru un minut, domnul Moraes? Thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Provin dintr-un stat membru care nu face parte din Schengen, dar am o perspectivă care uh, prețuiește libertatea de, de mișcare. Și cred că putem analiza din exterior progresul înregistrat de cei doi raportori, de doamna Weber și de domnul Coelho. Înțelegem obiecțiile exprimate vis-a-vis -vis de rolul Parlamentului, de dificultăți, însă trebuie să evaluăm progresele uh, realizate de raportori și saltul pe care l-am văzut, pe care l-am făcut pentru a ajunge în această situație și fac această analiză în calitatea unui cetățean, cetățean care nu se bucură de această libertate de mișcare. Este vorba de un progres adevărat, de uh, legitimitate, legitimitate democratică. Este, nu este o situație perfectă, dar este un progres. Desigur, acest acord nu este unul perfect, după cum am spus, dar reprezintă un progres. Vă mulțumesc, domnule Moraes. Totul e în ordine. Îmi, cer scuze, am intervenit din greșeală cu cartonașul albastru. Un minut și jumătate, domnul Scuria. <clears throat> Mulțumesc. Îmi permit în primul rând să mulțumesc raportorilor noștri, domnul Coelho, doamna Weber, care au muncit din greu pentru a ajunge la rezultatul despre care vorbim noi astăzi. În primul rând, acest mecanism de evaluare și monitorizare Comisia Europeană împreună cu toate membrele și agențiile au, datorită lui, un, un rol de prim rang. Apoi uh, trebuia să ne gândim că ceva uh, trebuia să fie schimbat. Mă gândesc la uh, aceste controle la frontierele interne în cazuri excepționale. Sigur că nu este încălcat principiul liberei circulații ale persoanelor, care e una din bazele, temeiurile Uniunii noastre, însă este o adaptare la o serie de necesități care au apărut de-a lungul timpului. Am trecut și prin momente de tensiune în unele state membre, momente dificile, uh, ca cele mm, care au uh, provenit din așa numită primăvară arabă și era oportun să intervenim uh, cu un regulament pentru că mai sunt prea multe diferențe între societățile noastre și se fac alegeri unilaterale și improvizate care periclitează însă și Uniunea Europeană. Văzând astăzi că toți cetățenii noștri pot uh, circula fără probleme între statele noastre, fără documente, fără poliție, e un motiv de mândrie. E o demonstrație că, iată, Uniunea noastră funcționează și chiar funcționează mai bine de-a lungul, uh, dată cu trecerea anilor. Unul din, unii din cei care ne ascultă din uh, scaunele vizitatorilor, se întreabă probabil că dacă cu adevărat vrem să ne întoarcem la o lume care nu mai există și sigur că nu dorim așa ceva. Mulțumim, domnule Scurie. Și acum are cuvântul un minut și jumătate, doamna Boscurt. Nu știu. Dar se pare că nu este în sală. Bine, atunci are cuvântul un minut și jumătate, domnul Protasievici. Dziękuję panie przewodniczący, pani komisarz. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Libera circulație fără pașaport, fără control la frontiere, reprezintă o dovadă foarte importantă a faptului că Europa e unită. Deci nu e niciun dubiu aici. Discutăm despre două regulamente. Unul vizează uh, noile proceduri de reintroducere a controlului la frontieră. Și acest lucru este foarte important pentru libera circulație. Vreau să vă spun astăzi clar și răspicat că modificările astfel introduse sunt destul de riscante. Eu nu prea înțeleg de ce s-a, sugerat să se facă aceste modificări. Voi vota însă pentru ambele rapoarte, voi face acest lucru, deoarece consider că în ceea ce privește reintroducerea uh, controlului la frontieră și evaluarea aferentă, um, e necesar să existe un uh, control. E necesar să gândim la unison. Și e necesar să fie implicată și comisia și cred că ar trebui să Uh, fim cu toți atenți la cum sunt respectate normele. Migrația nu ar trebui să reprezinte o scuză de a reintroduce controlul la frontieră. Înțelegem prea bine care sunt îngrijorările față de abuz. Mulțumim, domnule Protașevici. Are cuvântul doamna Flașicova Benova. Pehni, pan Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Zona Schengen este, unul dintre mari, este una dintre marile realizări ale Uniunii Europene. 62% din uh, cetățeni consideră că este o mare realizare. Libera circulație este un drept al cetățenilor din Uniunea Europeană. Trebuie însă acum să găsim un echilibru între securitate pe de-o parte și libera circulație de cealaltă. Fiecare stat membru ar trebui să ofere garanții cetățenilor săi. Anul trecut au avut loc tot felul de incidente și libera circulație a fost periclitată. Fiecare stat însă trebuie să uh, își dirigeze frontierele în așa fel încât libera circulație să nu fie îngrădită. Reintroducerea controlului la frontieră trebuie să fie făcută doar în situații excepționale. Pentru că, până la urmă, aceasta este doar o soluție extremă. O astfel de decizie nu trebuie să vină doar în urma unei decizii unilaterale a unui stat membru competența trebuie să fie la Comisia Europeană, iar Parlamentul European nu trebuie să fie exclus din acest proces. Mulțumesc, domnul Mesaros, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Atât din punct de vedere politic, cât și din perspectiva cetățeanului simplu, consider că achiul Schengen este una dintre marile realizări ale Uniunii Europene. Trebuie să menținem în continuare acest sistem și să-l nuanțăm. Există câteva principii, principii ce țin de libera circulație și toate trebuie respectate. Dacă este să reintroducem controlul la frontieră în mod regulat, atunci mi se pare că acest lucru ar reprezenta un pas înapoi. Ne amintim cu toții cum a fost odată când mereu și mereu trebuia să ne oprim la frontieră pentru a fi controlați. Ei bine, acest lucru trebuie să se întâmple doar în situații excepționale. Nu e permis ca acest lucru să devină regula. Uh, migrația, într-adevăr, există ca fenomen, dar reacția la migrație nu trebuie să fie o nouă cortină de fier aceste probleme trebuie tratate altfel acum, pentru că libera circulație este una dintre libertățile pe care se bazează, de fapt, comunitatea noastră europeană. Este un sistem unic în lume. Nu are niciun rost să ne întoarcem acum în trecut. Spațiul Schengen unește multe popoare. Frontierele uh, Uniunii Europene îi îndepărtează acum pe cei care vor să se apropie de uh, această entitate. Trebuie să oferim garanții pentru cooperarea cu acelor state care se află acum în afara zonei Schengen. Să oferim garanții pentru siguranță, pentru transparență, pentru europenizare și pentru consolidarea cetățenilor, libertății cetățenilor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc, uh, doamne comisar, pentru declarația că dorește ca Parlamentul să fie mai implicat. Acesta e un lucru important. De asemenea, vreau să-i transmit complimente ei și altor vorbitori privind rolul uh, președinției irlandeze în uh, rezolvarea acestui dosar și în, de asemenea a dosarului privind azilul. Apreciez foarte mult acest lucru. Pentru că doamna ministru a trebuit să plece, mi-a spus la începutul președinției că uh, Uh, va participa la toate sesiunile la care va fi invitată să participe. Și vreau să fie înregistrat faptul că odată sau de două ori Consiliul nu a fost prezent pentru că nu a fost invitat. Uh, doamna ministru Lucinda Creighton a fost prezentă în toate ocaziile în care a fost invitată. Apoi, în legătură cu acest raport, uh, conține măsuri practice de bun simț pe care le susțin. Acordul Schengen este o parte importantă a Uniunii Europene, vorbim despre libertatea de mișcare a persoanelor, capitalurilor, etc., dar libertatea nu înseamnă că nu trebuie să existe controle. Trebuie să existe unele controle și mai ales în momente și în circunstanțe excepționale și atunci controlele trebuie să fie ca măsuri de ultimă instanță, cum se propune aici, și pe o perioadă limitată, eu zic că o perioadă de maxim 5 zile reprezintă o abordare de bun simț. În general, așadar, vorbim despre un pas în direcția cea bună care va oferi uh, mai multă încredere atât cetățenilor cât și statelor membre, așadar că salut această inițiativă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelly. Are cuvântul un minut și jumătate, domnul Engel. Mulțumesc, domnule președinte. Ne aflăm în fața unei uh, contradicții destul de interesante. Interesul pentru uh, Schengen este foarte mare, atât în interiorul Uniunii cât și în afara acesteia. Și în același timp asistăm la o, o punere sub semnul întrebării permanente și anume e vorba de controle la uh, frontierele interne și de aceea și uh, asta uh, derivă dintr-o imperfecțiune a construcției europene. Nu am interiorizat că nu mai suntem un singur spațiu și că nu mai trebuie să fim un singur spațiu. Iată motivul pentru care nu dăm suficientă susținere celor care apără frontierele externe și trebuie să mergem în Grecia și în Malta pentru a vedea realitatea celor spuse de mine și iată de ce unele state preferă să-și uh, pună lacăte la intrarea pe uh, teritoriul lor. Parlamentul a avut dreptate să se opună la ceea ce s-a uh, propus, însă ceea ce s-a obținut este departe de ceea ce am fi dorit. Uh, și acest lucru a fost menționat. Suntem departe, pentru că uh, noi întotdeauna spunem că forțele de securitate sunt cele mai bune și vecinii nu sunt capabili să ofere același grad de securitate uh, pe care îl cere un stat membru să terminăm cu asta, să uh, avem o idee europeană în legătură cu gestionarea acestui spațiu, pentru că al minte Schengen va rămâne un câmp de bătaie pe, între state, uh, parlamentele naționale și Parlamentul European. Mulțumesc, domnule Engel. Acum are cuvântul pentru un minut și jumătate doamna Panayatova. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să felicit uh, pe domnul Coelho în legătură cu acordul la, la care s-a ajuns cu, Consilia și, cu Comisia și Consiliul, mă scuzați, începește regulile Schengen și pentru că a apărat poziția Parlamentului în aceste negocieri îndelungate și complexe. Salut faptul că în viitor uh, mecanismul de evaluare și monitorizare Schengen va fi unul european mai degrabă decât unul uh, interguvernamental. Rolul central al Comisiei Europene și consultările regulate cu Parlamentul European ar face și mai transparente regulile și sistemul ar fi și mai eficient. Cred că noile reguli vor crește coordonarea și securitatea între statele membre pentru că zona Schengen este mai înainte de orice o zonă de încredere. Răspunsul colectiv la provocări este întotdeauna unul mai eficient. Cred că acest acord va împiedica standardele duble care se aplică acum României și Bulgariei și ne va ajuta să intrăm mai repede în Schengen. Cred că asta va uh, crește valoarea geopolitică a conceptului de securitate în regiune. Bulgaria deja respectă standarde înalte de securitate a frontierei și ca membri ai zonei Schengen am garanta securitatea frontierei externe a Uniunii Europene. Sper că decizia privind Schengen nu va fi uh, amânată prea mult, pentru că asta va duce la dubii în legătură cu capacitatea Uniunii de a-și respecta propriile reguli și decizii și o întârziere ar putea încuraja euroscepticismul atunci când avem mai mult, nevoie de mai multă Europa decât oricând. Mulțumesc acum Uh, mulțumesc, doamnă, doamnă Panayotov. Am ajuns la procedura intervențiilor spontane. Primul vorbitor, un minut, domnul Diedemer. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru faptul că am reușit să progresăm atât de mult în ceea ce privește dimensiunea comunitară a spațiului Schengen și libertatea uh, oamenilor de a circula, de a călători. Voi fi succint și voi spune doar că v-ați descurcat excelent și ați muncit foarte, foarte mult. Pentru asta vreau să vă mulțumesc. Pe scurt, Parlamentul s-a descurcat foarte bine, însă nu și Consiliul. Pentru că la Consiliu atitudinea a fost una inflexibilă. Parlamentul, mulțumită dumneavoastră, stimați raportori, va obține acum un acces la informații relevante în momentul în care e vorba de procedurile de monitorizare și evaluare. Rămâne totuși o problemă. Trebuie să fim consultați pe absolut orice reformă care va afecta zona Schengen. Nu voi intra în alte detalii, cu privire la ce mă aștept din partea Consiliului. Oricum, Parlamentul va rămâne vigilent. Mulțumim și acum un minut are cuvântul Are cuvântul un minut domnul Luhan.

Mulțumesc, domnule Luhan. Un minut, domnul Zenchi are cuvântul. Otóż bardzo chciałem podziękować. Mulțumesc, domnule președinte, aș vrea să mulțumesc foarte mult și să subliniez foarte mult în același timp faptul că funcționarea zonei Schengen este unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea integrării europene și un argument extrem de important într-un moment în care atitudinile anti-europene încep să se manifeste din ce în ce mai mult. Cetățenii europeni apreciază foarte mult valoarea uh, libertății de mișcare și apreciază faptul că verificările se fac uh, mai rar și în special se fac la frontierele exterioare ale Uniunii. Important astăzi este ca eficiența controlelor și verificărilor făcute uh, de uh, statele care sunt la frontiera externă a Uniunii să fie cât mai mari. Uh, pentru că ele nu își apără doar propriile lor interese și propriul teritoriu, ci apără întreaga Uniune Europeană. De aceea aș vrea să susțin uh, tipul de aranjamente uh, care au, sunt menite să ducă la eficiența acestor verificări la frontierele externe ale Uniunii. Începește uh, cele interne, acestea încă aduc unele dubii. Mulțumesc, domnule Zenche. Acum are cuvântul doamna Zaslovieca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Propunerea de rezoluție legislativă pregătită de Comisie arată foarte clar că unele state membre au făcut presiuni. Aceste soluții, soluții vor influența funcționarea spațiului Schengen, dar vor și pune sub semnul întrebării libera circulație a cetățenilor. În ultimii ani am observat că statele membre, din motive de politică internă, pot să submineze valorile noastre comune, introducând verificări nejustificate la frontieră. Și nu va dura mult până ce asemenea practici se vor răspândi și în celelalte state membre. Sunt de acord că Comisia și Parlamentul ar trebui să aibă dreptul să monitorizeze aceste situații, să vadă exact ce se întâmplă în momentul în care este introdus, reintrodus controlul la frontieră. Statele membre nu pot pur și simplu să acționeze unilateral. Așa că eu sunt pentru uh, Uh, dreptul Comisiei de a pregăti recomandări pentru reintroducerea controlului la frontieră, ca să putem monitoriza cu toții situația. De asemenea, Comisia ar trebui să pregătească anual un raport cu privire la ce se întâmplă în spațiul Schengen pentru Parlament și pentru Consiliu. Doar astfel vom uh, reuși să acționăm rațional uh, și să vedem ce se întâmplă cu reintroducerea temporară a controlului la frontieră. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Mălțar. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că e vorba de o neînțelegere sau poate că a fost uh, interpretat, uh, interpretată prost alocarea de vize pentru turiști. Pentru că nu pentru prima dată Italia recurge la asemenea măsuri. Ar trebui să nu se mai întâmple asta. Până la urmă, problema este că uh, apar uh, Uh, apare problema, mă scuzați, apare problema refugiaților și uh, știm prea bine cu ce consecințe. E afectată și Malta și e afectat și Ciprul. Turismul social nu este unul care să ne permită să ne murdărim uh, mâinile. E foarte uh, clar atunci că um, unii membri din zona Schengen se agită. Dar, mai ales că trecem printr-o criză, și pentru că există dezechilibre sociale, acum trebuie să ne confruntăm cu un val de criminalitate. Controlul temporar uh, ar putea să ne ajute, de ce nu, la frontieră. Mulțumim, domnule Melțăr. Doamna Kolarska-Bobinska are cuvântul. Dziękuję bardzo. Jest mi przykro, że dzisiaj... Mulțumesc. Îmi pare rău că astăzi, în loc să vorbim despre aderarea României și Bulgariei la zona Schengen, încercăm să uh, justificăm și să vorbim despre controle pe care unele state membre doresc să le reintroducă. Se pare că facem câțiva pași înainte și după aia dăm câțiva pași înapoi Cred că a venit vremea să începem să vorbim despre deschiderea spațiului Schengen mai degrabă desp- decât despre închiderea lui. De asemenea, îmi pare rău să văd că în toată această procedură Parlamentul a fost evitat, rolul său nu a fost uh, apreciat pe deplin. Mă tem că, într-o fază târzie, dată fiind uh, ceea ce s-a stabilit, uh, Parlamentul nu va fi consultat suficient de mult. O să susțin acest raport, dar cu rezerve majore. Mulțumesc. Și ultimul vorbitor este doamna Movai úgy tűnik hogy kivételes se pare că anumite condiții extraordinare sunt o justificare pentru uh, eliminarea uneia dintre realizările, marile realizări ale Uniunii Europene, și anume libera circulație a cetățenilor. Pentru că e clar că mâine vom vota și e clar că, în cele din urmă, controlul la frontieră va fi reinstaurat. S-a spus că e uh, necesar să se întâmple asta, asta au spus uh, uh, occidentalii, pentru că noi, esticii, suntem atât de periculoși. Dacă într-adevăr poate fi abolită libera circulație, ce se va întâmpla pe mai departe? haideți să renunțăm și la libera circulație a capitalului în condiții extraordinare. Pentru că există aceste condiții extraordinare în țara mea, în Ungaria, unde sărăcia este cruntă la ora actuală. IMM-urile dau faliment pentru că nu mai pot să țină piept condițiilor și nu mai pot fi competitive din cauza fluxului uh, de capital din Occident. Așa că haideți să stopăm și acest, acest tip de liberă circulație, circulația capitalului și să introducem un fel de tratament preferențial pentru firmele autohtonă, pentru că nu e așa, condițiile au devenit extraordinare. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna comisar Malmström. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, europarlamentari, mai întâi începește România și Bulgaria. Nu e subiectul acestei dezbateri, dar, după cum știți, nu trebuie să mai repet ceea ce a spus Comisia de multe ori. Credem că România și Bulgaria sunt gata să intre în zona Schengen, împlinesc toate, îndeplinesc toate criteriile tehnice care trebuie să fie aceleași pentru toate țările. Totuși, Consiliul încă nu a reușit să ia această decizie. Sper că o va face în curând. Începește crearea zonei Schengen. Uh, după cum ați spus, uh, acesta este unul dintre cele mai tangibile și mai valoroase realizări ale Uniunii Europene uh, peste 420 de milioane de locuitori se mișcă în libertate peste tot și fac Uh, peste 1,25 miliarde de călătorii uh, pe fiecare, în fiecare an. Faptul că pot uh, călătorii din Laponia și până în Malta fără pașaport, evident că e un lucru foarte tangibil și important pentru cetățenii europeni și are un impact uriaș asupra pieței interne. În ce privește negocierile, am, ați spus unii dintre dumneavoastră că ați fi vrut să obținem ceva mai mult. Sigur, și eu aș fi vrut să obținem mai mult, dar e singurul compromis Uh, posibil asta și putem fi mândri de el. Ne va oferi mai, posibilități mai bune pentru a remedia deficiențele la frontierele externe. Comisia va avea puteri mai mari pentru a se asigura că statele membre nu introduc la frontierele interne controle neautorizate și uh, Uh, vom avea evaluări regulate, dialoguri, rapoarte și sperăm că în felul acesta vom construi încrederea, pentru că încrederea lipsea atunci când am avut acea uriașă dezbatere politică acum un an și jumătate. Începește libertatea de circulație uh, fără controle la frontieră. Uh, aceasta va continua mulți ani de acum încolo. De aceea vă încurajez să votați propunerea pregătită de raportorii noastre, doamna Weber și domnul Coeliu, cărora vreau încă o dată să le mulțumesc foarte mult pentru munca extraordinară pe aceste dosare uh, menite să se încheie în timpul la președinției irlandeze. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Are acum uh, cuvântul domnul Coelho. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Malmström, pentru că ați uh, permis acest proces și ați uh, vorbit despre un sistem comunitar. Sunt mulțumit de acest lucru. Mulțumesc tuturor uh, celor care mi-au adresat cuvinte frumoase. Se pare că este o exagerare în introducerea controlelor la frontiere. Acest lucru se va face numai în condiții uh, excepționale și asta se va face numai la propunerea uh, Comisiei cu aprobarea Consiliului, așa încât nu vom pune sub semnul întrebării libera circulație a cetățenilor. Din potrivă, o consolidăm pentru că orice tentativă de reintroducere ilegală a controlelor la frontierele interne, de tot ce vor uh, fi supuși unui control prin acest nou mecanism. Uh, fluxul uh, migratoriu nu poate să explice reintroducerea controlului la frontieră. Spunem acest lucru în mod explicit și acest lucru, așa cum a spus-o doamna comisar, se aplică și României și Bulgariei, dar sunt unii cărora le este teamă de România și Bulgaria, spunând că ar putea să respecte uh, condițiile în momentul aderării, dar nu le vor respecta după aceea. Deci, uh, acest pretext uh, uh dispare, este un pretext uh, Uh, care este invocat de cei care se opun intrării României și Bulgariei. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, chiar și celor care au votat împotrivă. În esență, aș uh, dori să uh, reamintesc că, în mod special, domnul Enciu a fost un coleg care a venit cu multe sugestii și doamna Weber, care îi mulțumesc, bineînțeles. Președintele, mulțumesc domnule Coelho. Ultimul uh, intervenient, doamna Weber. Vă mulțumesc, domnule președinte voi folosi aceste ultime minute ca să transmit doar două mesaje primul este acela uh, de a mulțumi uh, realmente din tot sufletul prietenului și colegului meu carlos coelho dar și celorlalți colegi care au fost raportori în acest uh,

mâine la 11.30. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, o dezbatere comună privind situațiile financiare și rapoartele conexe. Avem uh, două rapoarte, raportul Lene și raportul McCarthy, în ceea ce privește cerințele de transparență. Așadar, să începem cu domnul Lene. Aveți patru minute, vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, acest dosar pe care îl avem în lucru este unul foarte